referitoare la reuniunea la nivel înalt a ONU privind HIV-SIDA și dăm cuvântul domnului comisar Andrew Kaitis. Vă rog. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu HIV-SIDA. Am făcut multe progrese în lupta împotriva acestei boli grave, dar dacă dorim să punem capăt epidemiei de SIDA până în 2030, trebuie uh, să ne accentuăm eforturile. Domnul președinte, întrerupe. Doamnelor și domnilor, colegiile și colegii care nu doresc să participe la această dezbatere sunt rugați să plece din sală în uh, liniște și cât mai repede. Este valabil pentru toți colegii. Herr Kollege, Herr Gualtieri. Domnule Gualtieri, domnule Gualtieri, Taiani, <laughs> da, poți să-i spui lui uh, Gualtieri că mă adresam și domniei sale. Mulțumesc foarte mult. Vă rog, domnule comisar. Thank you. Thank you, I will continue. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua. Deci, dacă dorim să reușim să punem capăt epidemiei de SIDA până în 2030, trebuie să ne accentuăm eforturile de prevenire a HIV-SIDA, de a da tuturor uh, șansa de a fi diagnosticat și să oferim un tratament tuturor celor care au nevoie de el. Comisia se bucură de reuniunea la nivel înalt al ONU privind HIV-SIDA, care va avea loc în iunie la New York, și sprijină apelurile la o uh, reacție mai rapidă și un nou angajament în lupta împotriva acestei boli. Mai ales în Africa subsahariană, două din trei persoane care sunt infectate cu HIV Um, și uh, fetele, tinerele fete au un grad ridicat de risc. Și aici, pe continentul nostru, în Europa de Est, infecțiile cu HIV încă cresc. Uniunea Europeană are un rol de jucat uh, în a pune capăt epidemiei de cu SIDA, la aici, la noi, în Europa, în vecinătatea noastră, în celelalte țări parteneriale, de dovadă de solidaritate și sprijinind lor, care au cea mai mare nevoie de acest sprijin, mai ales țările cu venituri mici canalurile Uniunii Europene de a sprijini uh, tratamentul SIDA, uh, mm, mai ales prin fondul de luptă împotriva uh, HIV, tuberculoză și malaria. Uniunea Europeană și statele membre oferă împreună mai mult de jumătate din finanțarea acestui fond și s-a contribuit deja um, cu o sumă importantă din bugetul european. Încă 470 de milioane sunt prevăzute pentru perioada 2017-2019. Această sumă va fi promisă la conferința din septembrie. Astfel, nu ne vom mai concentra doar pe boli, ci uh, pe o abordare mai integrată a nevoilor de sănătate ale oamenilor. Trebuie să ajutăm țările terțe și să-și dezvolte capacitățile de a oferi îngrijiri de sănătate de bază, apă um, pură și um, um, canalizare cetățenilor lor. Trebuie să fie un efort comun. Finanțarea internă în acest scop, inclusiv în țările, mai ales în țările cu venit mediu, trebuie să crească. În Uniunea Europeană am făcut progrese importante, am eliminat transmiterea virusului de la mamă la copil și deci expunerea copiilor la HIV-SIDA. Noile, numărul noilor infecții este în scădere, tratamentul și accesul la îngrijiri de sănătate este ridicat, dar rămân încă provocări. Cei 300.000 de oameni din Uniunea Europeană infectați cu HIV au nevoie de tratament de lungul întregii vieți și um, mai multe mii de oameni se, se iau această boală în fiecare an și tratamentul HIV costă miliarde de euro. Uh, facem apel la adresa statelor membre și societății civile să uh, sporească prevenția, uh, testarea și să amelioreze tratamentele. În Asia Centrală, epidemia, epidemia încă câștigă teren. Trebuie să facem eforturi împreună, să acționăm, mai ales în țările cele mai afectate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule comisar

Conferința Națiunilor Unite eh, va ehm, informa despre importantele progrese realizate în ultimii 15 ani în combaterea acestor eh, boli, pentru că acum există o mai bună prevenție, există progrese medicale, în farmaceutice, sistemele de sănătate eh, pot fi mai bine eh, coordonate și eh, pot reacționa mai bine la această infecție în urma căreia au suferit milioane de oameni. Dar cel mai important progres este că suntem hotărâți cu toții să combatem această maladie, pentru că peste un milion de oameni au murit în anul 2015 încă în urma acestei boli. Și în diversele regiuni din lume, mai ales în Africa, în continuare alți oameni se infectează cu HIV-SIDA. Bărbați, femei sau copii. Tocmai de aceea trebuie să ne continuăm eforturile de combatere în viitor și este important să înțelegem că 90% din cei uh, care uh, sunt infectați să poată fi și diagnosticați și tratați. Iar, uh, de asemenea, 90% din cei care beneficiază de o terapie să poată supraviețui acestei infecții. Pentru asta este nevoie de programe coordonate pe plan național pentru prevenirea infecției, dar și pentru garantarea uh, tratamentului și pentru combaterea discriminării. Aceste strategii trebuie să împiedice situații uh, uh, ca cea întâlnită în Spania, de pildă, când la un moment dat eforturile pe plan național au slăbit. Noi în Europa um, trebuie să um, înțelegem că a existat un progres. Mulțumesc, domnule președinte. Una dintre prioritățile în domeniul sănătății publice în 2016 este, cu siguranță, conferința pentru refinanțarea Fondului Mondial de Luptă împotriva SIDA. Uh, dincolo um, de evenimentul la care s-a referit domnul comisar. Comunitatea internațională eh, trebuie să facă față responsabilităților sale. Um, a renunța, a scădea vigilența eh, față de SIDA, eh, malarie și tuberculoză ar însemna să nu recunoaștem realitatea. Trebuie să continuăm lupta împotriva acestor boli. Trebuie să sperăm că nu doar Comisia, ă, ci și toate statele membre ale Uniunii Europene și toate țările industrializate ă, vor înțelege prioritățile în domeniul sănătății publice la nivel mondial. În ceea ce privește SIDA, cei care credeau mai de mult um, că Uh, era posibil să se opună uh, dezvoltării terapiei, adică accesului pacienților la antiretrovirale, și-au dat seama uh, că prudența lor exagerată ne-ar fi dus direct într-un impas, într-o, într-o pe o cale fără ieșire. Accesul la îngrijiri pentru toți trebuie să devină o realitate durabilă pentru a continua pe calea deschisă la începutul anilor 2000. Comisia și-a asumat responsabilitățile, acum statele membre trebuie să facă același lucru. Doamna Sanchez, un minut și 30 de secunde. Gracias, señor presidente. El VIH... Mulțumesc, domnule președinte. HIV a căpătat proporții de epidemie mondială. Până în 2007, peste 25 de milioane de persoane au murit din această cauză și numărul de persoane contaminate este și mai mare. ONU coordonează forțele internaționale care combat această epidemie și este neapărat necesar ca Uniunea Europeană să își consolideze sprijinul acordat ONU. Însă nu e nevoie doar de vorbe, ci de un sprijin concret. Și pentru asta trebuie să uh, ne uh, revizuim asistența în ceea ce privește accesul la medicamente și acțiunile pe lângă marile grupuri farmaceutice. Accesul la medicamente în statele în curs de dezvoltare trebuie să se facă prin acorduri comerciale în care să nu fie clauze prea stricte de proprietate intelectuală, pentru că brevetele nu permit accesul la medicamentele cele mai eficace și cele mai noi, la care nu au acces peste 95% din persoanele contaminate care trăiesc în sudul planetei. Transmiterea sexuală este în continuare cea mai răspândită cale de uh, infectare. Și chiar dacă unii promovează abstinența, totuși prezervativul rămâne cea mai uh, sigură cale de protecție prezervativul masculin și feminin este foarte important, la fel și uh, consolidarea drepturilor femeilor uh, și uh, responsabilizarea lor. Așadar, trebuie mai ales. Mulțumim. Doamna Hautala, un minut. Kiitos, arvoisa puhemies. Mulțumesc. Faptul că în Africa, în clipa de față, există mai puține infectări cu HIV eh, decât eh, în anii trecuți este promițător. Deci eh, trebuie să existe fondurile necesare pentru prevenție și am putea stopa până la urmă răspândirea acestor infecții până în anul 2020. Pentru că există în clipa de față și în Asia de Sud-Est asemenea focare de infecții, dar um, trebuie să um, ne continuăm eforturile, să ne bazăm pe respectarea drepturilor omului, să susținem grupurile cele mai vulnerabile ale populației și trebuie să avem o politică rațională din acest punct de vedere, să ne gândim și la condițiile din închisoare, Uh, pentru că uh, până la urmă toți cei uh, care sunt implicați trebuie să aibă o viață demnă. Um, domnul Pedicini, 2 minute și 30 de secunde. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Principalul obiectiv uh, este să punem capăt epidemiei de HIV-SIDA până în 2030, dar nu vom atinge niciodată acest obiectiv dacă nu rezolvăm problemele din Africa, mai ales din Africa Centrală și de Vest. În aceste zone trebuie să se accelereze accesul la tratamente, la tratamentul antiretroviral pentru a se salva vieți, pentru că mai puțin de o treime din populația care are nevoie de acest tratament în momentul de față are acces la el. Aceste țări reprezintă 90% din infecțiile cu HIV uh, la nivel mondial. Avem o problemă însă și în Europa. Italia este pe locul 12 în Europa uh, în ceea ce privește noile infecții. Avem cu siguranță o problemă. În 2014 uh, uh, au, au, s-au făcut două, peste 3900 de noi diagnoze de HIV-SIDA. Uh, deci este fundamental uh, să existe măsuri speciale de prevenție și să se adopte noi linii de investiții. Să nu uităm că în țările cu venit mic și mediu, prețul medicamentului poate uh, să ajungă la până 80 de ori mai mare decât prețul internațional de referință. Ehm, în sectorul public ehm, eh, aceste medicamente sunt eh, prea puțin disponibile și sunt mult mai scumpe în sectorul privat și accesul populației este deci foarte limitat. Avem o problemă de acces la medicamente în Africa și în același timp o problemă de exces de medicamente în țările bogate și avem un exces de concentrare în producția mondială de medicamente care este în mâinile câtorva companii producătoare de uh, produse farmaceutice care decid prețul, regulile pentru drepturile de proprietate intelectuală și au posibilitatea de a favoriza anumite inovații uh, pentru marketing și nu pentru adevărate, adevărata cercetare. Pentru noi acest lucru este scandalos. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, doamna Pietikainen, două minute domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc domnului comisar pentru declarația sa. A dat dovadă de un angajament real față de rezolvarea problemei HIV-SIDA, atât în Europa cât și la nivel global. Este foarte important ca în Europa să um, jucăm un rol de lider în um, ceea ce privește această provocare. Este o provocare imensă și trebuie să ne amintim că lupta împotriva HIV-SIDA este un exemplu bun de cooperare internațională reușită. Am uh, reușit să promovăm noi medicamente, am reușit să ameliorăm prevenția și, de asemenea, să prelungim speranța de viață a celor infectați. Desigur, nu este suficient. Și uh, ca să reușim să ne îndeplinim promisiunile, și anume să um, combatem HIV-SIDA, trebuie să îndeplinim patru obiective. În primul rând, este nevoie de prevenție. Prevenția presupune și promovarea drepturilor sexuale ale uh, fetelor și femeilor. Iar uh, un alt obiectiv important ține de echitatea socială și de drepturile omului. Avem nevoie de educație, avem nevoie de uh, dezvoltarea conștientizării și oamenii trebuie să aibă acces la tratament fără a fi stigmatizați. Desigur, informarea este cheie în primul și în primul rând. După cum uh, știți, aceste probleme au adesea legătură cu statutul social și cred că trebuie să fim foarte atenți și la acest lucru. Mulțumim. Doamna Cabezon, un minut și 30 de secunde. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. După uh, un raport ONU, am putut constata că au existat progrese semnificative în terapia și uh, prevenirea îmbolnăvirilor HIV-SIDA. Uh, Dar uh, asta nu trebuie să ne determine să nu acționăm în continuare, să nu facem eforturi în continuare pentru uh, a combate acest flagel, pentru că există încă 40 de milioane de oameni pe lume care sunt infectați și unii dintre ei nu au acces la uh, tratament. În Parlament am avut o dezbatere, dar uh, uh trebuie să avem în vedere și accesul la medicamente în toate uh, politicile noastre, pentru că principal femeile și copiii sunt uh, deosebit de afectați. Ca da, atare, în politica noastră de gen trebuie să avem în vedere acest obiectiv, mai ales în țările eh, care se află în curs de dezvoltare. Trebuie să eh, avem un model comportamental, să vedem eh, cum se schimbă practicile inclusiv la consumatorii de droguri, de pildă, pentru că și prin combaterea acestui model comportamental se poate reduce numărul infecțiilor cu HIV. Este nevoie de strategii naționale pentru ca această boală să poată fi eradicată. Sistemele noastre sanitare trebuie să fie consolidate și trebuie să existe acces universal la serviciile medicale pentru toți cetățenii. De secunde. Um Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, este evident că s-au făcut progrese enorme în lupta împotriva HIV. Așa cum a spus și domnul comisar, astăzi 16 milioane de persoane primesc uh, tratament cu antiretrovirale, și numărul noilor uh, infecții um, a scăzut cu 30% în uh, uh, comparație cu 2000, dar rămân încă multe de făcut dacă dorim să oferim demnitate și o viață de calitate tuturor celor infectați cu HIV-SIDA. 22 de milioane de persoane încă nu au acces la un tratament adecvat și toți cei infectați nu știu um, că um, au această boală. Există, deci, o inegalitate între persoanele bolnave de SIDA. Va fi greu să eradicăm uh, SIDA până în 2030, dar e încă posibil. Pentru asta avem nevoie de o strategie, globală coordonată, punând accesul pe anumite priorități, cum ar fi mobilizarea finanțărilor uh, și instrumentele necesare pentru a lupta împotriva HIV-SIDA, ținând cont mai ales ajutând mai ales țările cu un uh, uh, sistem sanitar mai fragil și luptând împotriva noilor uh, cazuri, noilor infecții prin prevenție. Prevenția este foarte importantă în lupta împotriva acestei boli și e nevoie de mijloace financiare pentru acest lucru. Doar împreună vom putea crea un cerc, un, un cerc, cerc virtuos domnule comisar. Sper că această conferință a ONU va permite Uniunii Europene să-și aducă contribuția pentru a atinge aceste obiective ale mileniului doamnă președintă uniunea europeană și uh, participanții la reuniunea aceasta la nivel înalt trebuie să-și ia angajamentul să um, pună capăt discriminării sociale la adresa persoanelor afect, infectate cu HIV. Și, de asemenea, trebuie să se uh, termine cu incriminarea în anumite state a persoanelor infectate cu HIV. Trebuie să ducem până la capăt lupta împotriva HIV, SIDA și altor boli cu transmitere sexuală. De asemenea, industria farmaceutică trebuie să fie convinsă să renunțe la această atitudine rușinoasă de a păstra brevetele până în ultima clipă, numai de dragul profitului. Trebuie să protejăm victimele de toate vârstele și trebuie să ne asigurăm că sectorul public este în serviciul oamenilor și nu în serviciul industriei farma. Din partea colegului Arnott. Would you accept the blue card from Mr. Arnott? Yes, Mr. Arnott. Domnul Arnott. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am următoarea întrebare. Înțeleg ce sugerați dumneavoastră și anume spuneți că companiile farmaceutice cer prețuri foarte mari pentru medicamentele antiretrovirale și vă înțeleg poziția pentru că acest lucru influențează combaterea HIV și SIDA. Dar eu aș vrea să știu ce măsuri sugerați dumneavoastră să ia specific ONU la reuniunea la nivel înalt la săptămâna, de săptămâna aceasta. Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru întrebare. Eu cred că am spus cât se poate de clar în comentariile mele că Uniunea Europeană și statele industrializate trebuie să își asume răspunderea de a pune capăt acestor practici comerciale ale marilor întreprinderi farmaceutice. Doamna Petir, două minute Mulțumesc, domnule președinte. Se împlinesc 35 de ani de când primele infecții cu HIV-SID au fost depistate de către oamenii de știință. Tratamentul uh, este de importanță crucială, dar și mai importantă poate este uh, educația, prevenția, pentru că în felul acesta și copiii noștri vor putea să devină adulți responsabili. Să facem o investiție și în uh, această educație se poate constata că un număr tot mai mare de copii între 10 și 19 ani sunt expuși infectării cu HIV-SIDA. Eu cred că putem până în anul 2030 să stăvilim răspândirea acestei infecții, dar trebuie și diagnosticată această boală cât mai repede cu putință este important să acordăm atenție maximă grupurilor cele mai vulnerabile și celor mai dezavantajați financiar. Există și zona subsahariană din Africa în care există cel mai mare număr de persoane infectate. Aici trebuie să fie făcute teste și eh, multe organizații religioase din lume se implică în eh, aceste eh, activități de testare și de terapie. Cu două luni în urmă, organizații religioase au publicat și niște linii directoare pentru abordarea și protejarea copiilor până în anul 2020 pentru că acum deja peste 70% dintre femeile gravide infectate au beneficiat de tratament astfel încât să nu se infecteze și copiii. Caritas Internațional și alte organizații au încercat să colaboreze în acest sens cu experții. Mulțumesc, herr Det sociala stigma och ibland även regler este un SIDA este un stigmat social. Uh, cei uh, afectați de această boală sunt marginalizați um, pe piața muncii și în viața privată. Și uh, consecințele sunt grave pentru mulți pacienți, inclusiv din punct de vedere psihosocial. Trebuie să circule mai multe informații privind HIV-SIDA în societate și principalul risc în ceea ce privește difuzarea acestei boli este tocmai stigmatizarea. Trebuie să luptăm împotriva acestui fenomen, să facem prevenție, pentru că e vorba aici de drepturile omului. Trebuie să evităm stigmatizarea și discriminarea, uh, inclusiv împotriva mamelor. În Europa, o serie de persoane au fost infectate cu HIV-SIDA și au murit din cauza acestor boli. Trebuie să mm, se investească la nivel, uh, la nivel local și național uh, în prevenție. Uh, trebuie să existe programe care să prevadă inclusiv un, mai mult sprijin pentru țările terțe. Mulțumesc. 30 de secunde. Gracias, presidente promover el apoyo de la unión europea y su ciudadanía a los objetivos de la onu para. Mulțumesc. Obiectivul ONU de a eradica HIV-SIDA până în 2030 este uh, este uh, un obiectiv foarte pozitiv. În satul de unde vin eu uh, au murit foarte multe persoane din această cauză, un sat mic de pescari și în lumea întreagă foarte multe persoane care um, au folosit droguri, au uh, Um, fost infectate cu HIV din această cauză. Dar uh, în zona noastră s-a produs o adevărată revoltă. Mame și soții s-au implicat uh, social și au reușit să obțină o adevărată victorie împotriva HIV-SIDA. Acum trebuie cu toții să ne um, implicăm. HIV uh, este prezent în zonele cele mai uh, marginalizate, cele mai sărace și cel mai adesea chipul HIV-SIDA este feminin. Haideți să punem capăt acestei situații, haideți uh, să evităm uh, fundamentalismul la acest summit, haideți să fim cât se poate de proactivi și să ne asigurăm că, um, că, că, no, că se aplică țintele 90-90-90 de testare, tratament și tratament. Ceea ce înseamnă că nu trebuie să fie uh, reduse fondurile pentru finanțarea uh, combaterii HIV. Trebuie să ne asigurăm că legile permit accesul la tratament. Mulțumesc. Se pare că a fost o problemă cu interpretarea în limba franceză. Unii colegi nu au înțeles ce ați spus. Așadar, sper că se va rezolva această problemă. Nu vă putem permite să repetați discursul, dar vreau să rog serviciile noastre să se ocupe de rezolvarea acestei probleme. S-a rezolvat? Mulțumesc mult. Uh, domnul Polciac, două minute pane předsedající. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer în mod special asupra prevenției. În declarația domnului comisar apreciez deja că uh, se vorbește despre rolul Uniunii Europene în acest domeniu. Jumătate din contribuția financiară la Fondul Global pentru combaterea uh, HIV-SIDA uh, um, sau combaterea altor maladii cum sunt uh, tuberculoza și altele vin din partea uh, statelor membre ale Uniunii Europene. Trebuie să realizăm acest lucru. Din punctul meu de vedere, acest lucru demonstrează că dezvoltarea de medicamente din ultimii 30 de ani a făcut progrese, pentru că acum 30 de ani era o maladie mortală. Acum deja um, viața celor infectați poate fi prelungită. În Europa uh, de Est, uh, din păcate, uh, există multe infecții în fiecare an în continuare și um, Până în anul 2030 eh, s-a stabilit obiectivul ambițios de a eradica această maladie. Sper să poată fi atins, dar trebuie să investim mai mult în cercetare și în prevenție, cum au menționat și colegii mei. Din nefericire, țara mea, Republica Cehă, și ea a eșuat în acest sens, pentru că noi am redus numărul schemelor de prevenție și acum avem numărul cel mai mare de infecții noi din momentul în care am început să colectăm date statistice. Este important să insistăm că Uniunea Europeană nu trebuie să investească doar uh, pentru combaterea acestei maladii, dar și să susțină um, țările sărace. Caldemoz, uh, un minut și 30 de secunde. Tak for det. Jeg har taletid i 1 minut og 30 sekunder. Am 1 minut și jumătate și în acest un și jumătate trei persoane vor muri de SIDA. În lume, odată la 30 de secunde, moare de SIDA câte un om. Există 40 de milioane de persoane care trăiesc cu HIV-SIDA în lume, 2 milioane în plus în fiecare an. Dorim să eradicăm această epidemie până în 2030 și știm că cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului uh, am avut deja termene uh, în lupta împotriva acestei boli. Trebuie să facem mai multe. Când citim raportul Națiunilor Unite, vedem acolo că trebuie să se continue eforturile și inițiativele actuale. Dar, în ciuda acestor eforturi, se infectează din ce în ce mai multe persoane. E nevoie, deci, uh, de mult mai mult, de mai multe fonduri, de un acces sporit la medicamente, dar accesul la medicamente nu este suficient. Majoritatea celor care au acces la tratament, um, dacă nu au suficient uh, de mâncare, tot nu s-a rezolvat nimic. Mm, Comisia și statele membre trebuie să sprijine lupta împotriva acestei boli pentru a pune capăt cât de repede. Doamna Zaborska, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cifrele uh, de copii infectați cu HIV-SIDA au scăzut uh, foarte mult în ultimii 15 ani. De asemenea, numărul femeilor infectate a scăzut. Însă, um, aceste categorii de populație rămân într-o situație delicată și trebuie să se continue eforturile. O problemă gravă este prezentă în statele din Africa. Doar jumătate dintre copiii infectați cu HIV au fost uh, diagnosticați după naștere și uh, mai mult de un sfert din uh, tratamentul uh, pentru hipsida se află în mâinile instituțiilor catolice, care consideră că au o datorie morală de a proteja viața tuturor. Avem și asistente de la o școală Sfânta Elizabeta din Bratislava, care lucrează acolo și se ocupă de copii infectați cu HIV-SIDA. Este foarte important un dialog între astfel de uh, organizații și UE, însă de multe ori um, dogma referitoare la avort uh, împiedică un dialog uh, real. Viața copiilor infectați cu HIV este, trebuie um, ușurată prin accesul la medicamente și trebuie ca și mamele să aibă acces la tratament în timpul sarcinii, dar și copiii în primele săptămâni imediat după naștere. Familia este uh, un parteneriat uh, cu drepturi egale între femeie și bărbat și uh, este foarte important să se pună la dispoziție prezervative în clinici. Mulțumesc! Domnul Mamikins, mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru uh, tot ceea ce întreprinde în prevenirea um, SIDA. Și în Europa uh, trebuie să ne gândim că avem cei mai buni medici, avem uh, știința avansată, știm cum putem să combatem acest flagel. Din nefericire însă cifrele demonstrează că numărul cel mai mare um, de persoane infectate se află în rândul tineretului. Și vorbesc despre țara mea, Letonia. Și constatăm și aici o creștere a numărului infecțiilor în rândul tinerilor uh, pentru că mulți dintre ei sunt consumatori de droguri, ceea ce înseamnă un risc suplimentar de infecție cu SIDA. Datorită Organizației Mondiale a Sănătății eh, au fost dezvoltate eh, tipuri de tratament eh, care pot fi aplicate. Din nefericire, centrele de prevenție nu sunt accesibile pentru toți cetățenii, mai ales pentru cei din zona rurală. Dar poate că situația din țara mea Eh, oricum este mai bună față de situația din anii 90 multe persoane eh, infectate, după cum aflăm și din zona subsahariană și de pe continentul african au de suferit. Aici eh, trebuie să combatem și anumite convingeri religioase ceea ce cred. de catch the unde avem înscriși patru colegi. Îi dau cuvântul la început domnului Hayes Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, să urez bun venit domnului comisar în mijlocul nostru în această seară. Um, este important uh, să fim parteneri ai ONU acum înainte de reuniunea la nivel înalt. Așa cum s-a spus, s au făcut mult în acest domeniu în ultimii ani, dar un număr uh, foarte mare de oameni uh, din lume încă trăiesc cu realitatea uh, bolii SIDA. 40 de milioane de oameni sunt infectați. Cel puțin 16 milioane trăiesc cu SIDA ca o consecință um, a, a, din cauza prostei diagnosticări. În țara mea, Anul trecut uh, s-au înregistrat cel mai înalt nivel de noi cazuri din ultimii cinci ani, cel puțin o treime uh, din cei uh, care um, riscă să, să, se, um, care, să fie purtători ai SIDA, nici nu știu acest lucru. Deci în Europa trebuie să facem mult mai multe um, în lupta împotriva acestei boli, să sprijinim inițiativa ONU. Mulțumesc, domnule președinte. S-a definit agenda mondială pentru politicile de sănătate într-o întreagă, sănă, într întreagă generație. Primele decese din, din cauza SIDA au avut loc acum peste 30 de ani. SIDA a devenit o dramă globală. Astăzi 36,7 eh, milioane de persoane trăiesc cu HIV, dar mai puțin de jumătate au acces la tratamente specifice. O mm, abordare concretă trebuie să includă obiective ambițioase cu termene scurte care să țină cont atât de politicile de prevenție um, pentru a se reduce numărul infecțiilor, politici sanitare pentru a reduce uh, persoanele care mor de SIDA și politici sociale pentru a elimina discriminarea celor uh, care trăiesc cu SIDA la reuniunea de la nivel înalt al ONU de la New York trebuie să se ia decizii curajoase pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Lupta împotriva SIDA depinde doar de eficacitatea politicilor puse în aplicare. Tehnologia, medicamentele și instrumentele pe care le avem la dispoziție ne pot permite să atingem obiectivul fixat uh, de a se eradica epidemia până în 2030, dar pentru ca să se întâmple acest lucru, aceste instrumente disponibile trebuie să fie folosite mai bine și mai concret de toți, inclusiv în țările sărace. Mulțumesc! domnule președinte. Mă bucur că va avea loc în curând reuniunea la nivel înalt ONU privind HIV-SIDA între 8 și 10 iunie la sediul ONU de la New York. Cercetările recente din domeniul HIV ne uh, preocupă pentru că se pare că din 30 de milioane de persoane uh, care trăiesc cu HIV, majoritatea, și anume 16 milioane, se află în Africa. A crescut, uh, a crescut finanțarea cercetării în domeniu din anul 2000 încoace, însă, după cum am spus, 30 de milioane de persoane, cel puțin, sunt încă afectate de această boală în lumea întreagă este important să continuăm să lucrăm, fondurile nu sunt suficiente, trebuie să punem la dispoziție fonduri pentru cercetare și să ne asigurăm că tratamentele care sunt atât de importante, medicamentele, sunt puse la dispoziția persoanelor care au nevoie de ele și de asemenea trebuie să se facă campanii de informare suficiente. Na jednom osobnom primjeru kojega sam proživljavao 90... Mulțumesc! Eu doresc să vă dau un exemplu din experiența mea personală, din anii 90. Acest exemplu îmi spune că ă, trebuie să conștientizăm ă, acest risc. Toți cei care sunt infectați cu HIV-SIDA pot deveni până la urmă o problemă în comunitatea în care trăiesc pentru că au copii care merg la școală, au o soție care trebuie să facă față uh, reproșurilor vecinilor în fiecare zi. Deci este o problemă și uh, eu vin dintr-un orășel foarte mic. Educația și prevenția uh, merită investiții din partea noastră pentru că Ehm, Europa trebuie să rămână un lider din acest punct de vedere. Doar dacă noi reușim să conștientizăm ehm, existența acestei probleme și dacă investim în educație, putem. Comisar Andrew Kaitis să ia cuvânt. Thank you, Mr. President. Mulțumesc. Domnule președinte, stimați o deputat, vă mulțumesc pentru această dezbatere interesantă. Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre importanța diagnosticării rapide, tratării rapide, um, importanța prevenției, importanța politicilor naționale pentru medicamente, um, lupta împotriva exploatării sociale, accesul la, la uh, tratamente, probleme legate de accesul la medicamente și probleme legate de, de brevet, lupta împotriva stigmatizării, educația și profilaxia, cercetarea și investițiile în tratamente um, și uh, eforturile legate de prețurile medicamentelor. Vă mulțumesc, toate aceste elemente sunt adevăr foarte importante. Vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră. Este evident că lupta împotriva HIV nu s-a terminat în ciuda progreselor majore făcute în, ultimele, în ultimii 10 ani. Este evident că doar împreună vom reuși. Eh, SIDA afectează toate țările, indiferent de capacitatea lor de a răspunde provocării. SIDA afectează persoanele cele mai vulnerabile și um, nu este contenită de granițele naționale. De aceea trebuie să acționăm în mod colectiv și trebuie să dăm vadă de solidaritate cu cei vulnerabili și cu țările care nu își pot permite asistență uh, medicală universală. Trebuie să luptăm împotriva epidemiei de SIDA în Uniunea Europeană, în țările vecine și în întreaga lume, folosind toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Și în acest sens am încredere că la reuniunea la nivel înalt al uh, ONU din această săptămână se va transmite un mesaj clar uh, din partea Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Dar, cu această dezbatere este închisă și trecem la raport.